el se va exprima în numele Comisiei Europene, veți vedea um, că niciunul dintre colegii dumneavoastră nu și-a făcut timp să vină la Comisia Droi astăzi, într-o, Comisia Droi astăzi, într-un moment atât de important. Vă mulțumesc cu atât mai mult pentru că ați venit și pentru că ați rămas alături de noi până la sfârșit. Vă dau cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Suntem aici și am participat la această dezbatere pentru că ne pasă uh, în legătură cu aceste subiecte și considerăm că noi uh, trebuie să vă transmitem punctul nostru de vedere pe această chestiune. Uh, am pus dreptul omului ca o condiție potențială pentru interdicția exportului. Aș vrea 15 secunde ca să răspund la întrebarea doamnei Lochbiller. Sigur că uh, Uh, controlul exporturilor este un instrument pe care îl putem folosi. Dacă știm că este un uh, stat care nu are standardele uh, pentru a folosi stand, util, pentru a folosi corect aceste tehnologii. Avem articolul 15 din tratat și cred că putem să ne uităm la toate instrumentele pe care Uniunea le are. Însă în ce privește DigiTrade și politicile comerciale externe, Vom continua să ascultăm opinia noastră pe această temă. Vă mulțumesc. Tenemos ya con nosotros al... Mulțumesc. Deja a sosit viitorul, uh, invitatul pentru viitoarea noastră uh, audiere în legătură cu uh, Corea de Nord. Le mulțumesc tuturor invitațiilor pentru prezentări și vă mulțumim în numele tuturor. A fost foarte util pentru noi toți.